raportul, uh, prezentarea succintă a raportului doamnei lochbihler privind combaterea traficului de ființe umane. Doamna lochbihler aveți patru minute. und sehr geehrte Frau Kommissarin Malmström. Der Bericht zum Kampf der EU gegen Menschenhandel in Vă mulțumesc. Raportul uh, Uh, în ceea ce privește traficul de ființe umane, este un prim astfel de raport. Este un raport din proprie inițiativă de la Comisia FED și DROA. Uh, avem avize de la FEM uh, și de la alte comisii. Este un raport cuprinzător, chiar tehnic pe alocuri și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la asta, inclusiv secretariatelor comisiilor. Um, formele unui sclavagism uh, norm, uh, modern sunt uh, diferite. Avem um, persoane închise care ne amintesc poze cu um, care ne amintesc de sclavii de, legați de alte de altă dată Uh, de, uh, poate uh, oameni care sunt blocați pe un vapor obligat să lucreze, fetițe forțate să se prostitueze și care nici măcar nu sunt luate în seamă după ce mor în raportul nostru vorbim despre câteva tipuri de astfel de sclavagism. Munca forțată în, uh, la mena, în menaj, uh, copiii sold, uh, soldați și altele. De multe ori, în comun aceste situații au faptul că victima a ajuns într-o situație să fie blocată și nu mai poate ieși de acolo. Prin raport propunem ca Uniunea Europeană și statele membre să um, abordeze într-un mod mai intens aceste tipuri de uh, trafic de ființe umane. Cine dorește ca responsabilii uh, pentru aceste tipuri de afaceri uh, um, să fie trași uh, la uh, la răspundere, uh, să trebuie să uh, se asigure că victimele se bucură de terapie uh, și că, bineînțeles, cei responsabili sunt pedepsiți. Traficul de ființe umane este făcut în rețele și aduce enorme câștiguri acestora. Conform OIM, munca forțată în menaj aduce venituri de 150 de miliarde de dolari anual. Uniunea Europeană trebuie de asemenea să abordeze problema fluxurilor financiare cu state terțe. Trebuie să ne uh, concentrăm și asupra mașinăriei de spălare a banilor în interiorul Uniunii Europene. Întreprinderile europene în străinătate trebuie să poată fi trase la răspundere pentru uh, muncă forțată în lanțul lor de aprovizionare. Și Uniunea Europeană în comisia sa, în politica sa comercială trebuie să se asigure că drepturile omului sunt aplicate. Un uh, exemplu bun au fost discuțiile privind uh, acordul UE-Thailanda de pescuit și uh, condițiile practic de sclavagism de acolo. Europol trebuie să coopereze mai bine la combaterea rețelelor de criminalitate organizată și nu trebuie să se blocheze în birocrație. Uh, cei care au de-a face cu uh, trafic de ființe umane, polițiști de frontieră, trebuie să fie formați pentru a identifica mai ușor uh, victimele acestui trafic. O serie întreagă de măsuri sunt menționate în acest raport care pot îmbunătăți situația. Mâine dorim să adoptăm raportul și considerăm că vine la momentul oportun pentru ca prin recomandările sale să uh, influențeze revizuirea politicii europene de combatere a traficului de ființe umane. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Vasiliado, coordonatoarea UE pentru combaterea traficului de ființe umane. Stimați colegi, avem uh, la Catch DI 10 colegi. Mulți dintre dumneavoastră au luat deja cuvântul și de asemenea sunt înscriși și pentru one minute speech. De aceea vă cer îngăduința să dăm cuvântul câte unuia din fiecare grup politic, dintre cei înscriși. Și am să încep cu domnul Micolașic. vážená pani komisárka vážená pani spravodajkyňa doamnă comisar doamnă raportor Vorbeam despre traficul de ființe umane și eu aș vrea să mă refer la comerțul cu organe, mai ales când organele au fost uh, îndepărtate într-un mod criminal, în sensul că victimele au fost uh, ispitite să viziteze o țară străină și se trezesc în uh, situații de sclavie. Mi-e teamă că este un lucru foarte rău. Este un comerț uh, foarte negativ. Victimele își pierd viața pentru a li se lua organele. Este un lucru incompatibil cu abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește politicile internaționale. Și până la urmă este vorba despre punerea în aplicare a drepturilor omului. Cred că Interpol și Europol nu au fost suficient de eficienți și trebuie să îmbunătățim. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport subliniază anumite aspecte internaționale dar și aspectul intraeuropean. De multe ori, responsabilii sunt uh, din uh, interiorul Uniunii Europene și victimele sunt femei și copii. Asta înseamnă că trebuie să atrag atenția asupra victimelor, femei, copii, vârstnici, care trebuie să fie protejate, iar responsabilii trebuie să fie pedepsiți. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mike. Panie Przewodniczący! Przemyt ludzi, handel ludźmi to są konkretne sprawy, o które musimy zapytać. Ja chciałbym zapytać... Mulțumesc. Acestea sunt probleme foarte concrete pe care trebuie să le gestionăm și vreau să o întreb pe doamna comisar dacă știm ce s-a întâmplat cu miile de copii care au fost uh, găsiți pe rutele de migrație în Europa. Pentru că sunt mulți copii care au, care au dispărut. Și acești copii sunt uh, victime ale traficului de ființe umane și ne întrebăm dacă nu cumva au fost uh, folosiți abusiv sau dacă nu cumva li s-au întâmplat lucruri mai grave încă nu știm ce s-a întâmplat cu acești copii. Deci dacă vrem să avem o abordare serioasă a acestor probleme, trebuie să cerem răspunsuri la aceste întrebări. Și, în al treilea rând, nu putem să facem uh, alte lucruri, pentru că această criză a migrației a fost numită o criză a refugiaților. De fapt, este un business. Mulțumesc, domnule președinte suntem cu toții de acord că uh, traficarea este un tip de sclavagism modern. Să ne amintim că în 2000, că anii 2015-2016 vor fi cei de care ne vom aminti ca anii în care Uniunea Europeană și guvernele europene au eșuat să răspundă la nevoile refugiaților și migranților care au căutat protecție și siguranță în Europa. Dar acești ani vor fi ani în care, de care ne vom aminti ca ani în care Uniunea Europeană a acceptat ca copii, femei și bărbați să fie uh, traficați uh, ca și când ar fi mărfuri. Uh, Cooperarea între statele membre este crucială în combaterea traficului de ființe umane. Trebuie să ne asigurăm că victimele sunt tratate ca persoane care dețin drepturi. Mulțumesc. Doamna comisar, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte vreau să mulțumesc foarte mult și raportorului. Este un domeniu care este uh, foarte important pentru mine, ținând cont și de uh, mandatul meu anterior. Comisia, alături de SEAE, va uh, ține cont și pe viitor de traficul cu ființe umane în cadrul relațiilor externe. Ne vom asigura că legea și standardele UE în ceea ce privește traficul cu persoane vor fi transpuse cum trebuie în interiorul UE și vom lupta la nivel global pentru standarde ridicate împotriva traficanților prin uh, dialog bilateral și la nivelul organizațiilor internaționale. În cadrul UE, din cele 27 de state membre care sunt afectate, 26 au comunicat deja Comisiei o transpunere de plină a directivei antitrafficking. Mai există un singur stat, Germania, care ne-a informat că s-a ajuns la un acord politic, deci așteptăm informații în curând în legătură cu transpunerea. Și uh, procedurile de încălcare rămân în continuare deschise. Raportul în legătură cu nivelul de aplicare a directivei va fi uh, prezentat uh, în, al patrulea, uh, în a patra parte a acestui an de către Comisie, ținând cont de cadrul de politici pe 2016, de rezoluție și raportul va veni la momentul potrivit. Aș dori să vă informez despre un alt element important pe care l-am atins la comisie prin adoptarea primului raport de progres în ceea ce privește traficul cu ființe umane, raport în care au fost identificate domenii unde s-au făcut progrese, dar și lacune unde trebuie să se facă mai multe eforturi. Deci, Uniunea Europeană a făcut destule, dar mai rămân multe de făcut și nu ne putem permite ca oamenii să fie tratați ca bunuri. Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla pe viitor. Și trebuie să punem mâna pe traficanți și să punem mâna pe profiturile lor. De aceea avem un rol important de jucat, în special în cooperarea cu țările de dincolo de UE. Traficul cu ființe umane este o parte importantă a agendei pentru migrație, agenda pentru siguranță și pentru drepturile omului și democrație în planul de acțiune și noul cadru de dezvoltare în ceea ce privește egalitatea de gen și împuternicirea femeilor în cadrul de acțiune 2016-2017. Summitul de la Valeta asupra migrației a fost esențial pentru că statele membre și-au luat un angajament pentru a spori eforturile pentru a pune capăt acestui trafic și a îi combate pe cei care exploatează persoanele vulnerabile, inclusiv copiii. Planul de acțiune include prevenirea și lupta împotriva imigrației ilegale, a traficului cu ființe umane, aceasta fiind o prioritate. Traficul cu ființe umane este inclus în mod sistematic în acordurile pe care le avem la nivel uh, bilateral, uh, regional, în uh, dialogul politic și de siguranță în cadrul dialogului pentru drepturile omului cu peste 40 de țări la nivel global. Aceasta este o componentă esențială a planului de acțiune pe care îl avem pentru drepturile omului și democrație. Susținem de asemenea eforturile internaționale și luptăm pentru acțiuni comune cu mai multe foruri internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, OCDE sau alte foruri. Mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că nu promovăm o cultură a impunității pentru cei care exploatează astfel de activități. Victimele nu trebuie tratate uh, ca uh, criminale și uh, trebuie să ne alăturăm eforturilor făcute de alte țări, pentru că doar în felul acesta vocea noastră va fi cu adevărat auzită. Trebuie să lucrăm împreună și contez pe susținerea dumneavoastră. Știu că aveți un angajament clar în acest sens pentru a lucra în acest sens. Traficul cu ființe umane are o poveste destul de redusă în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, însă trebuie să facem mai mult și să consolidăm munca începută. Raportul acesta este un pas important în acest sens. Mulțumesc. Doamna comisar, cu această dezbatere